Dacă ne uităm la ce se întâmplă în lume, am văzut că în Congo în 2014 creșterea economică a fost 9%. E vorba de una din cele mai sărace și nesigure țări din lume. Nu știm ce se va întâmpla în alegerile de acolo, dar E evident că această creștere economică nu înseamnă prosperitate pentru toată lumea sau structuri democratice reale. Parlamentul analizează situația de ceva vreme încoace și știm că fără instituții solide, solide nu ai o dezvoltare solidă. Avem o serie de invitații alături de noi care ne vor ajuta în dezbaterea de astăzi. Alice Schlein uh, s-a ocupat inițial de această dezbatere, dar din cauza unor probleme de familie n-a putut să fie astăzi alături de noi. Așa că eu voi prezida această ședință alături de domnul Venta. Avem invitați din partea multor organizații. În prima rundă vom avea alături de noi pe doamna Sara Lister, UNDP, Centrul de Guvernanță Oslo. avem uh, pe altcineva din partea Serviciului European de Acțiune Externă, domnul Filiberto Celiani, în locul doamnei Lotte Knudsen. Domnia sa este coordonator de dezvoltare la Serviciul European de Acțiune Externă și domnul Jean-Louis Ville, director la DG DEVCO. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi alături de noi. Am să-i dau cuvântul mai întâi domnule Sir Lister, care o să ne spună uh, câteva cuvinte despre centrul uh, al cărei director este domnia sa. Când vorbim de aceste STG, obiective de dezvoltare durabilă, ce înțelegem prin ele în termeni reali? Ce se face concret pentru a atinge aceste obiective? domnule Lister, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că m-ați invitat să vin astăzi alături de noastră. Sunt uh, directoarea Centrului de Guvernanță de la Oslo, al UNDP. Este unul dintre centrele UNDP care se ocupă de dialogul uh, cu statele în tranziție. Noi lucrăm practic cu centrele analoge și la nivelul structurilor Națiunilor Unite încercând să vedem uh, ce parametri pot fi măsurați în direcția atingerii acestui obiectiv. După cum spunea și doamna președintă, partea interesantă ține de componenta concretă de punere în aplicare a acestor politici. Am structurat prezentarea uh, pe trei planuri. Odată cum a apărut acest obiectiv 16, de ce e important și ce progrese s-au făcut în direcția punerii în aplicare cu încercarea de a răspunde la dificila întrebare pusă de doamnă președinte. De unde obiectivul 16? Nu o să vorbesc foarte mult despre negocierile preliminare, dar aș merge în trecut câțiva ani spun vă că declarația mileniului conținea afirmații tranșante legătură cu guvernanța, guvernanța democratică, participarea la viața democratică, drepturile omului și încetarea violenței. Se vorbea de promovarea democrației, despre întărirea statului de drept și de respectarea tuturor libertăților recunoscute la nivel internațional și, de asemenea, drepturilor omului recunoscute la nivel internațional. Aceste cuvinte însă nu au fost uh, codificate în forma unui obiectiv precis. Nu exista niciun obiectiv al mileniului privind guvernanța sau democrația. De ce? Bine, povestea e lungă, însă se pare că a existat anumită opoziție din partea unor factori politici. Și în plus exista îndoiala că lucrurile ar putea fi măsurate concret. Și această problemă a indicatorilor se aplică și în cazul obiectivului 16. Dar nu era niciun obiectiv de dezvoltare a mileniului pentru guvernanță și drepturile omului și în aceste de țări au decis să-și creeze un propriu obiectiv al mileniului. Mongolia, Albania, Laos și altele au elaborat un propriu obiectiv al mileniului, numărul 9, uitându-se la situația pe plan intern. La, și la, la planul național pe care vor să atingă de asemenea aceste obiective. Între lansarea primilor obiective și discuția despre aceste obiective dirabile au avut loc mai multe schimbări care au creat un sol mai fertil pentru obiectivul 16, cel pe care îl urmărim acum. În primul rând, s-a recunoscut că absența păcii și a caracterului inclusiv, precum și eșecul uh, justiției, uh, sunt un obstacol în calea dezvoltării. A fost un motiv al conflictelor pe care acum le-am înțeles și, după cum a menționat deja președinția, al lipsei unor instituții credibile care ar fi putut garanta progresul social, economic și de de mediu. Și uh, această viziune a fost inclusă într-un număr de declarații și internaționale care au fost uh, deosebit de importante și au făcut parte din acordul privind obiectivele. Este vorba și despre uh, declarația plus 20 din 2012. S-a recunoscut de asemenea faptul că pacea și dezvoltarea trebuie înțelese împreună mai degrabă decât ca puncte separate. În procesul de consultare inițial inițial în jurul așa numitului proces post-2015 s-a pus un accent pe democrație și guvernare și un alt, o altă palieră a fost uh, cea legată de conflict și post-conflict. Apoi, acestea două au fost abordate împreună, recunoscându-se că nu mai pot fi abordate separat pentru că sunt foarte interconectate. Și cred că este o discuție care uh, există în continuare în comunitatea care discută despre dezvoltare și la nivelul ONU. Cum pot să lucrez transversal în aceste domenii? Și în această perioadă au, a existat și un mare progres uh, tehnic și există și uh, progrese în Africa în ceea ce privește posibilitatea de a evalua elementele guvernanței. Faptul că uh, guvernanța poate fi măsurată și evaluată într-un mod riguros. Tot această muncă pe teren pentru ce a devenit procesul post-2015, iar procesul de negociere a fost complex și în anumite cazuri foarte dificil. Dar trebuie reținut că a existat o mobilizare extraordinară a societății civile eh, a fost deosebit de importantă și eh, cu o mare semnificație în creonarea obiectivului. Vă voi da un exemplu pe care îl cunoașteți. Eh, în monitorizarea My World, un guvern care reacționează rapid a fost considerat de milioane care au participat la evaluare ca un element important și aud foarte adesea că se face referire la această monitorizare, la acest chestionar, uh, la uh, întâlnire la nivel înalt care urmăresc să uh, răspundă așteptărilor participanților, fie participanților la acest chestionar însuși, fie la, la membrilor societății civile. Deci cam asta ar fi bazele discuției ce urmează să aibă loc. De ce contează? Iată, aceasta este a doua parte a prezentării mele Uh, obiectivul 16, așa cum spunem uh, noi la ONU, nu este doar o aspirație importantă în sine, este și un obiectiv care vine să susțină toată agenda. Agenda 2030 declară că nu poate exista dezvoltare durabilă fără pace și nu poate exista pace fără dezvoltare durabilă. Și guvernanța inclusivă, care este menționată în obiectivul 16, este esențială pentru ducerea la îndeplinirea întregii agende și aceasta necesită colaborare între guverne, parlament, presă, societatea civilă și mulți alți actori implicați. Celălalt lucru important legat de obiectivul 16 este că acesta este acum parte a unei agende universale asupra care s-au pus de acord statele membre și astfel aparține comunității internaționale într-un mod care nu exista înainte. Înainte, guvernanța era văzută ca ceva făcut uh, de lumea dezvoltată pentru țările cu de dezvoltare, dar obiectivul 16 a schimbat această dinamică și toate țările, inclusiv uh, cele pe care cetățeni suntem noi înșine, au responsabilitatea de a acționa în direcție ambiții obiectivului 16. Un alt aspect important al acestui obiectiv este faptul că ne oferă un cadru de punere în aplicare pentru a putea lucra transversal cu aspectele umanitare, de dezvoltare, de drepturile omului și de consolidarea păcii. Uh, așa cum uh, au uh, precizat și discuțiile precedente, obiectivul și agenda include toate aceste obiective într-un cadru internațional uh, asupra căruia s-au pus de acord uh, toți participanții, dar trebuie spus că există și un număr de principii care sunt uh, menționate în acest obiectiv, dar nu sunt specifice doar pentru acest obiectiv, ci se regăsesc în toată agenda. Și agenda în întregime trebuie privită ca o agendă universală, integrată și indivizibilă. Deci există multe ținte în tot parcursul parcursul agendei care se referă la violență, la justiție sau la caracterul inclusiv de pildă, obiectivul 4,7 vorbește despre promovarea unei culturi a păcii și a non-violenței, a cetățeniei globale și a aprecierii diversității culturale. Obiectivul 5.2 vorbește despre participarea femeilor. Deci am greșit dacă am categorizat obiectivul 16 ca fiind singura parte a agendei 2030 care se referă la guvernanța inclusivă. Guvernanța inclusivă și pacea se regăsesc de-a lungul întregii agende de 2030. După cum probabil știți, uh, uh, țintele obiectivului 16 se referă la mai multe probleme legate de guvernanță care au avut un impact puternic și vor avea un impact puternic asupra uh, dezvoltării durabile. Este vorba despre violența statul de drept, violența împotriva copiilor, corupție, instituții transparente, factorii de decizie reprezentativi și așa mai departe. Este vorba despre o agendă care este acoperită, o agenda bunei guvernanțe și agenda privind libertățile. Parlamentele sunt importante în ducerea în deplinirea obiectivului 16 pentru că sunt unul dintre mecanismele care garantează o guvernanță inclusivă și transparentă și uh, alte instituții au responsabilitatea de a asigura această guvernanță, inclusiv garantarea faptului că uh, datele care uh, vin din uh, procesul de măsurătoare sunt folosite pentru politici eficiente care să îmbunătățească îmbunătățească viața oamenilor. Există categoric niște provocări în acest obiectiv și poate că vom discuta despre ele un pic mai târziu. Unele dintre aceste provocări se referă la măsurători, pentru că unii indicatori sunt ă, relativ clari și există date clare, alți indicatori sunt foarte complexi și nu există nici metodologie pentru colectarea datelor, nici date în sine despre care să vorbim, dar există un proces în cadrul sistemului internațional statistic care se ocupă de aceste probleme și se muncește la ele și să voi fi încredată să vă dau niște detalii în legătură cu acest lucru dacă vă interesează. Aceasta ar fi o privire de ansamblu și explicație de ce este important acest obiectiv. În sfârșit, ce progrese s-au făcut în privința punerii în aplicare? Au existat deja multe activități la diferite niveluri și în diferite domenii pentru a susține punerea în aplicare a obiectivului 16. Punerea în aplicare la nivelul național este responsabilitatea actorilor naționali ă, UNDP ca parte a sistemului ONU și o prezență în 130 de țări ă, susține punerea în aplicare a obiectivului. Lucrez cu parteneri la toate se lucrează cu el la, la toate nivelurile. La nivelul țărilor există mai multe inițiative, multe inițiative la care lucrăm la nivel global și vă voi da câteva exemple în acest sens, de pildă în parteneriat cu parteneriatul pentru guvernanță deschisă și comunitatea democrațiilor uh, sprijinim un um, proces de monitorizare la nivel național a obiectivului 16 și avem un număr de țări pilot care urmăresc procesele de monitorizare și indicatorii care îi susțin pe factorii de decizie naționali ceea ce implică uh, dezvoltarea unor uh, puncte de valoare naționale la nivelul țărilor, sprijinim programele care se referă la diferite aspecte ale obiectivului. De pildă, facem eforturi pentru a informa instituțiile politice să garanteze angajarea și promovarea poziției de decizie a mai multor femei. De pildă, în Armenia am lucrat la dezvoltarea capacităților ă, pentru alegerea femeilor în ă, consiliile locale Uh, alte tipuri de activitate în Papua Noua Guinee. Am uh, colaborat cu furnizorul de telecom pentru a avea un sistem de raportare prin SMS pentru raportarea faptelor de corupție, cu rezultate interesante deja. Lucrăm la consolidarea statului de drept în Indonezia și sprijinim Ministerul și Poliția Comunitară. Lucrăm pe mai multe aspecte care vor duce la îndeplinirea diferitelor ținte prevăzute în obiectiv. La nivel subnațional sprijinim localizarea obiectivelor, inclusiv a obiectivului 16, pentru că ă, ne dăm seama că obiectivele nu pot fi atinse decât dacă o serie de actori locali participă din plin, nu doar la punerea în aplicare, ci și la monitorizarea și la procesul decizional legat de obiective la nivel local. Asta înseamnă că îi susținem pe actorii locali cu mai multe instrumente și cu îndrumări și cu alte tipuri de sprijin. La nivel regional, de asemenea, sprijinim schimbul de informații și de experiență și crearea de poluri comune de cunoștință. Avem noi colegi în America, ne vom întâlni cu ei și în Caraibe ne vom întâlni cu ei la Catahela pentru a vorbi despre progresele făcute în aceste regiuni cu obiectivul 16. La nivel global lucrăm de asemenea cu alte alte agenții ale ONU și cu mulți alți actori, uh, parteneri multilaterali și bilaterali, societatea civilă, sectorul academic și sectorul privat, uh, făcând schimb de informații și de bune practici. Sprijinim în mod special Alianța Globală pentru raportarea progresului în promovarea unor societăți uh, pacifice, drepte. Noi spunem pur și simplu Alianța Globală. Este o inițiativă formată din mai mulți actori pentru a garanta raportarea eficientă și participatorie privind obiectivul 16 și centrul pe care îl conduc eu lucrează și el uh, din greu, după cum am spus de foarte multe ori, la elementele tehnice și metodologice ce privesc evaluarea indicatorilor din obiectivul 16. Există și multe alte exemple pe care poate le putem discuta în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Am vrut să vă dau o imagine eh, concisă, am eh, adus niște materiale pe care puteți să le luați cu dumneavoastră, inclusiv un newsletter pe care îl producem pentru a eh, ține pe oameni la curent în legătură cu activitățile care au loc în jurul obiectivului 16. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și aștept cu nerăbdare să discut mai târziu cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Am uitat să spun două lucruri la începutul uh, ședinței. În primul rând avem uh, niște oaspeți aici uh, prietenei democrației din Myanmar și Birmania, iată ei aici, domnul Kunti Min, care lucrează în Camera Reprezentanților, Camera Legislativă din Myanmar și domnul Railin So, care lucrează în uh, Casa Naționalităților. Sunteți bineveniți la întâlnirea noastră de astăzi. Mulțumim foarte mult că ați venit aici astăzi. și uh, va fi interesant să vedem cum uh, funcționează lucrurile între parlamentele noastre sigur, dorim să vedem uh, evoluții democratice în țară. în țările noastre, suntem încântați că avem aici. În al doilea rând, nu avem mulți parlamentari aici, dar sunt și alți oameni. Dacă alții vor să pune întrebări, voi accepta aceste întrebări atâta timp cât sunt concise și cât oamenii spun pe cine reprezintă. Deci vom lua întrebări dacă cineva are vreo întrebare arzătoare pentru vreunul dintre vorbitorii noștri. Uh, a fost foarte interesant să auzim uh, istoria acestor obiective și uh, cum sunt ele privite în comparație cu trecutul. Și acum avem pe domnul Filiberto Ceriani Sedrigondi care ne va spune, poate spun Filiberto pur și simplu, mai simplu, despre uh, cum reacționează Uniunea Europeană, ce vom face noi în, uh, în strategia aceasta, pentru că sunt un pic agitată când se vorbește despre obiective, mă întreb ce vor spune uh, oamenii, o, bun, puterea în aplicare ține de statele membre și ieri l-am avut pe David Nabarro aici uh, de la ONU și am avut o discuție și am avut și comisia aici, dar știu că ONU este foarte agitată atunci când trebuie să le spune țărilor ce să facă, e foarte dificil, dar nici Uniunea Europeană nu se convingă foarte ușor statele membre, mie cel puțin nu mi-e clar faptul că Uniunea Europeană va convinge pe oameni să facă ceva și fără a spune doar vrem să colectăm datele pentru a face comparații. Uh, oricum, uh, spune-ne uh, cum ne vom ocupa de acest lucru în cadrul strategiei globale. Cum putem uh, sprijini alte țări să pună în aplicare obiectivul 16 fără a uita că, bună seara, Europei trebuie, că și Uniunea Europeană trebuie să promoveze obiectivul 16. Sorry. Mulțumesc uh, foarte mult și îmi cer scuze din nou pentru absența directorului meu uh, executiv, Lotte Knudsen. Uh, sunt aici pentru a o înlocui și voi încerca să, să răspund întrebărilor. Intervenția mea se va referi la mm, strategia globală în domeniul politicii externe și de securitate prezentată de doamna Mogherini. Apoi mă voi uh, referi la importanța uh, ODD 16 și a drepturilor uh, omului și o ultimă referire la robustețe și la, la rezistența statului, care e un, un mesaj cheie al strategiei globale. Uh, și apoi două aspecte mai specifice legate uh, de sprijinul lui UE pentru reforma în domeniul securității și uh, uh, sprijinul de asemenea în construirea capacităților de securitate, două aspecte mai controversate, dar care se află în relație cu uh, ODD 16. În primul rând, suntem de acord cu cele spuse și anume, anume că Agenda 2030 uh, reprezintă o schimbare de paradigmă și o ocazie de a ne schimba uh, modurile de lucru și uh, abordările. Uh, în special pentru noi cei din, uh, EU, uh, din UE, e, e o ocazie ca politicile noastre să devină mai coerente și mai uh, convergente și o ocazie pentru mai multe sinergii interinstituționale. În referirile privind uh, apariția, geneza uh, ODD, trebuie spus că Uniunea Europeană a jucat un rol cheie în definirea și adoptarea uh, ODD 16 și de altfel acest obiectiv și, și toate de altfel ilustrează, reprezintă interesele UE. Deci avem toate, toate motivele pentru a juca un, uh, un uh, rol cheie în uh, implementarea lor. Și cred că și ceilalți parteneri se așteaptă de la Uniunea Europeană să, să aibă un rol, un rol principal în, în implementare și să, să servească drept, drept exemplu și să arate că agenda poate produce schimbări uh, pentru uh, uh, oamenii obișnuiți. Apoi, în iunie, în altul reprezentant, vicepreședinta Mogherini a, Mogherini a prezentat agenda strategia de, de securi, strategia globală în domeniul politicii externe, care face din Agenda 2030 uh, un aspect uh, important. De asemenea, acum două zile s-a adoptat un, un pachet în uh, domeniul dezvoltării durabile, care este un pas important în, în implementarea Agendei 2030 la nivelul UE. n am ajuns încă la etapa comparării, colectării și comparării datelor, dar și acest element figurează Um, în planurile noastre, însă putem afirma că există un set de politici uh, externe și interne în relație cu Agenda 2030. ODD 16 se bucură de, de sprijin vast la nivelul Uniunii Europene pentru că recunoaște importanța uh, păcii și a bunei a justiției și a bunei guvernări uh, în în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, este de, de altfel un obiectiv care uh, permite, facilitează îndeplinirea celorlalte uh, obiective. Cu siguranță guvernele, statele membre um, au, um, dețin responsabilitatea primară, dar uh, principală, dar cu siguranță nu vor putea îndeplini singure aceste scopuri și e nevoie de o abordare partenerială. Uh, și uh, pentru asta e nevoie de politici inclusive în care să fie implicați Parlamentul, cetățenii, mediul universitar, societatea civilă și așa mai departe. Uh, Uh, și e o ocazie ca societatea civilă să devină un partener mai, mai solid al guvernelor și să, să influențeze uh, conținutul politicilor. Prin ODD 16, democrația poate produce rezultate concrete pentru fiecare. Iar noul uh, consens uh, european în domeniul dezvoltării propus de Comisie acum câteva zile subliniază că uh, Uh, de, uh, de instituțiile solide și democratice sunt uh, un factor cheie pentru dezvoltarea durabilă. O guvernare, o administrare mai bună înseamnă, facilit, înseamnă dezvoltare durabilă. De aceea investițiile în guvernanța democratică sunt, sunt importante pentru că astfel vor fi furnizate servicii publice, mai ales Uh, în domeniul sănătății și al uh, educației. Uniunea Europeană a militat și pentru componenta drepturilor de drepturile omului, ce ține de drepturile omului din ODD 16 în fapt, uh, întreaga agenda are o abordare bazată pe drepturi și uh, se asigură că drepturile omului sunt încorporate în tot ceea uh, ce cuprinde și ceea ce se va face. ODD 16 e conform nu numai valorilor noastre, dar și uh, intereselor Uniunii uh, Europene, așa cum se reflectă ea în uh, uh, strategia globală privind, privind politica externă, strategia UE în acest domeniu. Și de asemenea sunt, e, e foarte importantă buna funcționare sau funcționarea democratică a statelor din, uh, din vecinătatea noastră. Ne-am, ne-am dat seama că bunăstarea lor uh, influențează bunăstarea noastră. De aceea suntem uh, hotărâți să luptăm împotriva uh, sărăciei și uh, insecurității care îi împinge pe, pe mulți să-și părăsească țările. Uh, Credem că lipsa uh, bunei guvernanțe, de pildă, e o cauză uh, generatoare de, de efecte negative care trebuie uh, abordată. Iar noul, noul consens pentru dezvoltare este evident o componentă importantă în domeniul dezvoltării durabile. Drepturile omului trebuie încorporate și în, în uh, politicile externe ale Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină mai coerente și mă gândesc mai ales la cele din domeniul migrației, uh, comerțului, uh, dezvoltare, cooperare și contraterorism. Uh, Um, concluziile adoptate la nivelul UE uh, sunt uh, bazate pe abordare ce pune în, uh, în centrul sau regulile și drepturile omului. Aș vrea acum să mă refer uh, la conceptul de, de fragilitate și rezistență. În ciuda progreselor făcute în domeniul combaterii sărăciei, uh, lumea în care trăim e caracterizată în continuare de inegalități care generează conflicte, iar aceste conflicte apar cel mai adesea în țările fragile și afectează, îi afectează pe cei mai uh, săraci, uh, Uh, limitează, afectează dezvoltarea, limitează investițiile și generează și mai multă sărăcie. Uh, strategia globală a UE uh, pune accent mare asupra rezistenței, care e înțeleasă drept o capacitate de, de recuperare rapidă care face mai improbabilă uh, o viitoare criză, rezi- rezistență sau robustețe înseamnă drepturi pentru toți, dincolo de gen, indiferent de gen și uh, de uh, etnie, de origine etnică dar e legată uh, și de uh, justiție și de statul de drept, deci de ODD 16. Vrem să, să sprijinim robusteția statelor în fața uh, tensiunilor interne și să le sprijinim în a-și reveni din mm, șocurile pe care le vor fi traversa, traversat. Una din, proprie, uh, una din prioritățile strategiei globale este și uh, consolidarea managementului uh, crizelor și asta prin intermediul unei abordări integrate care să iau în, ia în calcul toate uh, dimensiunile unui, uh, unui conflict și ale uh, fragilității. Uh, din nou, asta va aduce mai multă coerență acțiunilor uh, anticriză ale, ale UE și acțiunilor în uh, domeniul prevenirii conflictelor. Iată-mă ajuns la punctul legat de reforma sectorului de securitate. Security Act. Credem într-adevăr că sprijinirea acestor actori în contextul unui efort mai larg este esențială dacă vrem să ne asigurăm că într-adevăr avem condițiile necesare pentru stabilitate și dezvoltare durabilă. În acest sens, Consiliul a adoptat pe 14 noiembrie, cu câteva săptămâni în urmă, un nou cadru european de sprijin al sectorului securității. Acest nou cadru politic, sprijinit de toți factorii europeni, va crește capacitatea noastră de a oferi un sprijin integrat țărilor partenere în eforturile acestora de a îmbunătăți guvernanța sectorului securității <clears throat> și capacitatea de a răspunde la nevoile securitare ale populației. Știm cu toții că un sistem legitim, responsabil de securitate reduce instabilitățile și previne conflictele care în multe cazuri afectează și Uniunea Europeană. Acest nou cadru va contribui la atingerea obiectivului central al Europei de a promova și a proteja drepturile omului, democrație și dezvoltarea de durabilă, dar va ajuta și la atingerea obiectivului de stabilitate și pace. În acest nou context, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă continuă să sprijine dezvoltarea capacităților necesare pe planul securității și a dezvoltării. Această inițiativă se numește CBST propunerea de modificare a instrumentului care contribuie la stabilitate și pace, incluzând componenta militară și situațiile excepționale, va fi curând discutată în Parlamentul European. Această inițiativă este importantă dacă vrem într-adevăr să punem în aplicare obiectivul 16 și să eliminăm deficiențele înregistrate de până acum, care ne-au împiedicat să întărim guvernanța și sectorul securitar din țările partenere. În state fragile, lipsite de stabilitate, acest sector contribuie la asigurarea securității cetățenilor și creează condițiile favorabile pentru o dezvoltare durabilă. Propunerea noastră presupune sprijin în cazuri excepționale și în acord cu statul partener atunci când sunt amenințate instituțiile democratice sau siguranța cetățenilor. Și, de asemenea, intră în vigoare atunci când nu există alte alternative. <clears throat> Acest sprijin pentru comunitatea securitară va permite și îmbunătățirea guvernanței și responsabilizarea acestor protagoniști. În concluzie, dați voie să vă confirm că Uniunea Europeană este pe deplin angajată în direcția punei în aplicare obiectivului 16. E important ca instituțiile europene și statele membre să lucreze într-un mod concertat în contextul inițiative comune menite a întări vocea Uniunii Europene la nivel mondial. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim și noi, spune doamna președintă. Acum îi dăm cuvântul domnului Jean Liville, un oaspete permanent la noi. Știm ce a făcut eh, comisia în trecut, însă ce se schimbă acum cu acest obiectiv 16? Există vreo abordare nouă, diferită la nivelul comisiei, în materie de programare, delegații? Ce s-a schimbat? Asta e întrebarea mea pentru tine. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că, într-adevăr, va fi o schimbare asta pe scurt. Dar mai întâi dați-mi voie să vă mulțumesc că m-ați invitat la această audiere. Și am să încerc, sigur, să răspund la întrebarea pusă, <clears throat> fără a repeta prea multe din cele spuse deja de colegii mei. Și Sara și Filiberto au prezentat deja o serie de argumente referitoare la caracterul universal și la corelația dintre obiectivul 16 și celelalte obiective de dezvoltare durabilă 1, 2, 3, 4, 5, educație, sărăcie, știți. Toate acestea sunt deosebit de relevante în contextul activităților noastre. În contextul agendei 2030, obiectivul 16 uh, este deosebit de important. Nu cred că va fi un panaceu universal. Asta, clar. Și în plus avem 15 ani în care va trebui să punem în aplicare și să aducem anumite schimbări. Să fim realiști, după cum a spus și Sara. Trebuie să înțelegem pe deplin amploarea provocării cu care ne confruntăm. Filiberto a spus că săptămâna trecută Comisia a adoptat un nou pachet pe trei piloni, inclusiv unul post-cotonou, acoperind uh, punerea în aplicare a acestor obiective de dezvoltare durabilă la nivel intern, prin politicile noastre, și propunerea de consens european pentru dezvoltare plus post-Cotonou. Aceștia sunt pilonii principali care ne permit să trecem la punerea în aplicare a acestor obiective și clar acesta este cadrul în care operăm. Cred că, alături de dialogul politic, uh, cooperarea în materie de dezvoltare este un instrument uh, esențial și partenerii, statele membre și, și statele uh, cu care suntem parteneri, trebuie să lucreze la oaltă pentru a atinge acest obiectiv global, <clears throat> și anume eradicarea sărăciei, promovarea guvernanței democratice și a drepturilor omului și păstrarea păcii, scopul suprem de altfel. În ceea ce privește finanțarea acoperii pentru dezvoltare, finanțarea nu este chestiunea centrală. Important este să faci, să alegi alternativele potrivite. Ce alegeri trebuie să facem în acest context? Cred că toată lumea a citit noul document privind consensul pentru dezvoltare, probabil știți deja pe de rost. Ați văzut că ne vom concentra pe cei 5B, cum se spune în engleză? 5P. Uh, people, oameni pe planetă, prosperitate și parteneriat. Așa încercăm practic să defalcăm obiectivul în componente mai ușor de pus în aplicare. <clears throat> Dar care este corelația între uh, obiectivul 16 și consensul pentru dezvoltare? După cum s-a spus deja, nu începem de la zero. Obiectivele mileniului nu se refereau ca atare la guvernanță, dar în ultima instanță și de asta ne ocupat dacă ne uităm la uh, Agenda pentru schimbare, guvernanța era unul dintre pilonii principale acțiunilor noastre. Noi sprijinim guvernanța democratică și avem astfel de programe în foarte multe țări. Unele stabile, altele care abia au ieșit din criză. Îmi cer scuze că repet lucruri pe care le știți foarte bine, dar știți că avem programe de guvernanță în cam 70 de țări. Cooperarea noastră e cam cu 110-120 de țări, deci în 70 avem astfel de programe, bine de jumătate. Și accentul se pune pe cooperarea bilaterală. Noi utilizăm uh, toate punctele de contact existente la nivel național, societatea civilă, sectorul privat, <clears throat> factori locali. <clears throat> Despre asta s-a vorbit deja. Nu există o rețetă universală compusă aici la Bruxelles, pentru că fiecare context e diferit, fiecare țară e diferită. Stimulentele de schimbare societală diferă la fel. Trebuie să fim supli, flexibili și să ținem cont uh, foarte mult de contextul local, pentru că altfel nu ne atingem obiectivele. Instrumentele variază de la sprijin bugetar, la finanțare pentru aceste obiective, în funcție de context. Am două exemple pentru dumneavoastră. Unul este Beninul. <clears throat> Beninul e o țară afectată de criză. Însă, aici sprijinim uh, guvernanța democratică într-un context de stabilitate. În câteva săptămâni, uh, Comisia va declanșa o operațiune de sprijin bugetar prin contracte de bună guvernanță și dezvoltare, 83 de milioane de euro, care sunt bani frumoși. Operațiunea este menită a declanșa reforme structurale, menite a reduce obstacolele din calea luptei împotriva corupției. Se vor întări autoritățile de supervizare și judiciare, se va îmbunătăți guvernanța în sectorul sociale și se va asigura transparența sistemului fiscal național. Deci, vedeți că țintim probleme specifice la nivelul unui stat. E vorba de fiscalitate, de aparatul judiciar, vorba de diferitele componente ale cadrului instituțional, însă nu ne limităm la Ministerul Justiției, să spunem așa. Lucru pe care aș dori să-l evidențiez în acest context este că această operațiune a fost uh, concepută pe baza unei analize a Sistemului Național de Integritate, o analiză efectuată de Transparency International, componenta corupției e prezentă, și s-a făcut în coordonare cu autoritățile din Benin. Deci, implicarea acestora este reală și e un pilon al activității noastre, pentru că dacă autoritățile nu se implică cu adevărat, eh, șansele noastre de succes scad foarte mult. Această analiză a ajutat și la realizarea unui dialog politic privind lupta împotriva corupției. Și apoi, pe un plan complet diferit și foarte repede în ceea ce mă privește, cu două săptămâni în urmă am avut uh, aici la Bruxelles o conferință uh, referitor la Republica Centrafricană, care e situația diametral opusă de cea a Beninului. Tocmai a ieșit din criză, o stat, un stat fragil, marcat de conflicte, o țară practic sfâșiată, comunitățile se, se luptă între ele în 2013 încoace, un context extrem de dificil. Pe parcursul crizei am mobilizat o serie largă de instrumente, misiuni, ajutor umanitar, toate instrumentele pe care le avem disponibile la nivel european, toate au fost folosite în încercarea de a pune capăt conflictului într-o primă instanță și apoi uh, demararea statului. Am creat un fond de BQ care se axa pe reabilitare și dezvoltare. Deci am început în faza de criză și acum trecem treptat spre instrumente de dezvoltare normală. Sprijin pentru societatea civilă, securitatea alimentară, educație, învățământ, elemente extrem de importante. Electoral. Vorbim și despre procesul electoral și de revenirea la cadrul constituțional. Dar ce vrem să facem în continuare? Pentru că este vorba despre uh, un management al situației post-criză. Acum uh, am făcut o evaluare a Republicii Centrafricane și a nevoilor formulate astfel încât să putem crea un plan de uh, revenire național pentru a putea planifica din nou. Și acest plan a fost uh, prezentat la Bruxelles în timpul conferinței uh, și deși subliniază clar continuitatea între ajutorul umanitar și acești noi pași, aș dori să vă spun în concluzie că trebuie să învățăm ceva din aceste două exemple trebuie să reținem că sărăcia se va concentra din ce în ce mai mult în țările afectate de uh, conflicte. Uh, este o tendință, dacă ne uităm la cum arată lucrurile proiecțiile oamenilor sărași care trăiesc în țări unde în jur de 43% uh, din populația mondială în 2016 uh, și acum s-a ajuns la 62 în, în 2013 s-a ajuns la 62% Bun, putem avea încredere în aceste statistici sau nu, dar este indicația privind o tendință și asta ar trebui să ne îngrijoreze și aici ar trebui să lucrăm. Dacă vrem să diminuăm uh, sărăcia, nu avem altă variantă decât să ne îmbunătățim, modul, îmbunătățim uh, metodologia, uh, așa cum s-a explicat și mai devreme, și este singura modalitate în, în care putem merge mai departe, dezvoltarea durabilă, pentru că altfel vom cădea în capcana încercării de a repara anumite lucruri fără a o face în mod sustenabil pe termen lung. Vom folosi aceeași rețetă, în fine, poate nu sună bine rețetă, nu-mi place acest uh, termen, aceeași abordare sună mult mai bine. Uh, ca cea din Republica Centrafricană și vom încerca să ă, acționăm ă, la fel în întreaga Africa, în ă, Sahel și de asemenea eventual în zona din sudul Asiei permiteți-mi să închei sublinind trei lucruri sensibilitatea la conflicte este esențială. Dacă nu includem acest lucru în munca noastră ca dezvoltatori, ratăm un punct esențial. Deci trebuie să ne asigurăm că această înțelegere este transmisă tuturor membrilor echipei noastre și abordată în aceeași manieră și înțeleasă în aceeași manieră. Altfel, intervenția noastră nu va avea același impact uh, și uh, ar putea chiar uh, să facă mai mult rău în al doilea rând, ave, trebuie să acționăm împreună. Faptul că suntem amândoi aici și că și Onobi este uh, în acest prezidiu ilustrează modul în care dorim să muncim nu este vorba despre, și bineînțeles și statele membre, mă gândesc și la ele, nu putem acționa în mod izolat uh, cu micul nostru stag și să facem ce credem noi că e bine, trebuie să includem și pe ceilalți uh, și uh, condițiile ne permit să facem acest lucru. Și în al treilea rând, avem nevoie de o investiție mare în um, prevenirea conflictelor și consolidarea păcii cu un accent pus pe drepturile omului și drepturile omului. Cred că uh, s-a explicat un pic mai bine care este noul cadru și este un lucru de care trebuie să ținem seama și care va fi un element al muncii noastre uh, Așa, ca să sintetizăm, uh, politici inclusive, pe ajutor uh, umanitar, pe rezistență, pe o relație puternică între stat și societate, uh, oportunității economice, care sunt și ele necesare pentru atingerea acestui obiectiv 16. Dar Obiectivul 16 este baza uh, oricărei acțiuni și a modului în care vom reuși să punem în aplicare ceea ce urmărim. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinta, mulțumesc. Nu mai avem foarte mult timp uh, pentru că trebuie să începem următoarea sesiune de discuție în 5 minute. Da, Maria, întrebări. Doar o observație am de făcut, de fapt mi se pare dificil să pun, punem aceste lucruri în practică. Da, mergem, auziți? Mi se pare dificil să punem aceste lucruri în practică pentru că uh, țintele sunt legate între ele, nu putem face o separație clară și cred că de aceea este foarte important să avem indicatori buni. Dar uh, Linda spunea spunea un lucru inteligent și anume că statele membre trebuie să transpună aceste lucruri. Noi sunt lucruri pe care le transpunem statelor membre, dar cred că trebuie să le transpunem la toate nivelurile, peste tot unde există acțiune politică și poate până la nivelul regional sau chiar la nivelul local. Trebuie să ne gândim în ce măsură acest lucru se potrivește cu obiectivele. Ați vorbit de cele 5 P-uri, People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. Um, sunt uh, lucruri care trebuie să joace un rol important în toate acțiunile noastre politice și la toate nivelurile și doar dacă reușim să le punem în aplicare la toate nivelurile, de la uh, nivelul local până la Națiunile Unite, vom putea spune la sfârșit că ne-am apropiat un pic de obiectiv, pentru că să-l atingem, uh, nu știu, sunt niște obiective foarte ambițioase astfel încât nu am încă sentimentul că suntem pregătiți să acoperim toate nivelurile politice și să le și monitorizăm și nu-mi dau seama cum se poate face acest lucru sistematic, pentru că trebuie să acționăm foarte sistematic în toate domeniile. Când vorbesc despre agricultură, Bun, putem spune uh, cum se întâmplă lucrurile în uh, Germania sau în Europa, dar nu trebuie să ne gândim ce efecte au aceste lucruri dacă, de pildă, exportăm carne sau dacă uh, investim în alte țări și dacă nu cumva trebuie să schimbăm și legislația în alte locuri. Deci avem nevoie de o abordare absolut sistematică pentru a putea pune în aplicare obiectivul. Ok, Venter. Domnul Venter. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mi-am luat destule notițe, aș spune, și în primul rând permiteți-mi să mulțumesc pentru această prezentare. Mm am luat notă și de comunicarea Comisiei Europene, care este deosebit de importantă. Ă, noi lucrăm cu domnul Neuser la o poziție față de această comunicare și chiar și în raportul nostru vedem că rolul jucat de consens este foarte important la nivelul economiei, al mediului, al societății. Toate acestea sunt subiecte importante din raportul nostru. Uh, Vorbim acum foarte mult despre siguranță, despre autoritățile locale, vorbim de siguranță la diferite niveluri. Vorbim despre sindicate, despre organizațiile patronatului, deci despre comunicare, despre cooperare. Toate acestea sunt aspecte foarte importante. Dar care este rolul parlamentelor naționale? Cum le vedeți aici? Obiectivul 16 se referă la uh, pace, la stat de drept, la instituții. Asta conține obiectivul 16, dar este doar un punct de pornire. Avem nevoie de mai mult timp pentru punerea în aplicare, pentru cooperare. Și avem nevoie de toate aceste lucruri pentru a pune la punct aceste instituții și acest cadru uh, legat de uh, siguranță și de justiție, de pildă. Voiam să mai vorbesc și despre planul de investiții externe, planul european de investiții externe. Avem un parteneriat în dialog cum stă situația în acest context, mai ales dacă ne gândăm la țările din Africa? O, ne, să ne gândim la acest plan de investiții externe, cum îl putem folosi pentru firmele mai mici, pentru așa putem câștiga mai multă stabilitate la nivel local, pe piața locală de muncă. Okay, we'll maybe take it in reverse order this. Bun, poate luăm în ordine inversă de data acestea dar trebuie să încercăm să facem uh, repede, pentru că a trecut de la 5. Deci, uh, Jean-Louis, uh, vrei să încep? Te rog. Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi concis să las timp și colegilor mei. Do- doamnei eh, Hoibruch, da, sunt absolut de acord. Da, este vorba de o politică pentru dezvoltare și este vorba despre un alt tratat, nu mi am amintesc articol, dar aveți absolută dreptate. Dacă nu suntem coerenți în privința ceea ce spunem și în privința ceea ce facem, pe de altă parte, vom avea probleme. Din perspectiva mea, din nou, este o reacție concisă pentru că dezbaterea este foarte amplă și sigur mi-ar plăcea să continui discuția, dar nu avem timp. Avem nevoie și acesta este scopul a ceea ce a prezentat Comisia. Să spunem că orice faceți din punct de vedere al politicii agricole are un impact în afară. Sperăm să fie limpede pentru toată lumea. Nu trebuie doar să afirmăm acest lucru, ci să avem și un plan pentru a ne mișca în această direcție, pentru că altfel uh, vom continua să ne mișcăm greșit. Pentru unele zone este mai evident decât în altele, adică în ceea ce privește mediul și schimbările climatice, publicul larg a înțeles că ce facem în Europa ar putea avea un impact uh, la nivel planetar uneori uh, comerțul și agricultura, ca să dau doar câteva exemple și să nu intru în vreo controversă, mm, nu au o uh, dimensiune globală atât de bine percepută, foarte pe scurt. În ceea ce privește planul de investiții, da, parteneriatul cu țările africane și uh, ajutorul acordat micilor întreprinderi, mi se teamă că nu-mi dau seama exact cum am putea să facem și știu că obiectivul nostru nu se leagă doar de marile companii, ci și de cele mai mici, pentru că știm cu toții că crearea de locuri de muncă în Africa, ca peste tot, este la nivelul cel mai de jos, unde lucrează întreprinderile mici. Există câteva idei legate de energie în care încercăm să promovăm între întreprinderi la nivel mic, întreprinderi mici și dezvoltarea lor în domeniul energiei și mai ales al energiei regenerabile. Și acest lucru merge în acea direcție, dar sigur este vorba despre un sector, nu pot să vă dau un răspuns uh, mai detaliat în privința întregului domeniu de activitate. Mulțumesc! Mulțumesc că voi fi foarte concis, mulțumesc doamna președinte, poate mă voi concentra mai ales pe, pe ultimul uh, comentariu, în ceea ce privește rolul parlamentelor naționale, cred că uh, sprijinim uh, munca depusă în favoarea democrației și aici parlamentele sunt active și instituțiile noastre cooperează. Cred că în primul rând, trebuie să ne folosim de toate cunoștințele și recomandările venind din uh, misiunile de observație electorală. Acestea sunt importante pentru a crea uh, puncte de sprijin uh, pentru democrații. Am urmărit asemenea raport și am avut un, o legătură cu parlamentele din Tanzania și Zanzibar, de unde a venit misiunea dumneavoastră. Deci cred că este un domeniu în care trebuie să ne extindem și este esențial să creăm această participare și acest caracter inclusiv din obiectivul 16. Uh, În ceea ce privește planul de investiții externe, aș putea completa cu două puncte. În primul rând, uh, Uh, cu planurile de investiții dorim să sporim uh, numărul de stimulente financiare acordate companiilor sau instituțiilor financiare pentru a investi în țări care nu sunt neapărat uh, atractive pentru ele. Deci pentru a putea lua în calcul și situațiile mai fragile. În al doilea rând, în conceptul planului de investiții există primul pilon care se referă la stimulentele financiare și al doilea care se referă la asistență asistență tehnică, dar mai este și un al treilea pilon foarte important care vorbește despre mediul de afaceri. Și dacă vorbești cu investitorii, ei sunt de părere că cele mai multe constrângeri când vine vorba de investiții eh, sunt legate de mediul de afaceri, mai degrabă decât de lipsa stimulentelor financiare. Deci lucrăm și la acest aspect al mediului de afaceri și al reglementărilor mai, eh, mai de încredere și mai transparente. Eh, e esențial pentru a, ca această investiție să aibă succes președinte. Mulțumesc că am uh, fost uh, copreședinte astăzi la uh, grupul de web aici în Parlament vorbeam despre alegerile și de sprijinul pe care putem acorda înainte alegerilor mai degrabă decât după și există oameni din diferite țări care lucrează, cooperează și cu alte parlamente pentru că învață să fie un partid de opoziție. Când am fost în Kenya, de pildă, vorbesc despre alegerile parlamentare de acolo, au fost șocați când le-am spus că noi când avem alegeri, cum eu și partidul nostru mergem uh, în colegiul electoral, verificăm totul uh, uh, și cum partidele sunt implicate în procesul de monitorizare a procesului democratic și așa oamenii au mai multă încredere. Pentru că multe țări din Africa au niște numără voturile dar uh, voturile sunt manuale, poți să le vezi și poți să vezi hârtia, poți să vezi democrația în acțiune. Deci uh, nu doar ne ducem, observăm și ne întoarcem, ci avem o abordare continuă și am avut o discuție cu reprezentanții parlamentelor. Bun, uh, Sera, ai ultimul cuvânt și voi fi concisă, pentru că știu că nu mai avem timp. Uh, Eh, intervenția privind nevoia de eh, a aborda obiectivele la toate nivelurile de politică este absolut corectă și aceasta este provocarea agendei. Dar pe de altă parte este și agenda eh, la ONU unde acordăm o mare atenție faptului că am fost invitați de peste 100 de guverne pentru a le sprijini în acest proces de a populariza agenda 2030 și nu doar obiectivul 16. Ce înseamnă acest lucru? Cum va arăta un cadru de planificare națională pentru a veni în sprijinul agendei 2030 și care sunt deciziile și uh, eventual compromisurile pe care trebuie să le faci? Există multe moduri de a face acest lucru de la consultarea uh, actorilor până la uh, anumite instrumente de monitorizare foarte moderne. Dacă investești aici, vedea uh, uh, inegalitate și uh, lucruri de acest fel. Asta este mare provocare a agendei și așa noi la ONU și alții lucrăm nu doar cu statele membre în sensul de guverne naționale, ci și cu actorii din întregul spectru politic. Și un răspuns repede și în ceea ce privește rolul parlamentelor în um, uh, a luat în calcul rolul Parlamentului pentru uh, guvernanța inclusivă uh, uh, la tot nivelul și cred că există și un rol important al ONU pentru punerea în aplicare a agendei și vorbim de lucruri pe care îl avem pentru a ajuta parlamentele să înțeleagă care este rolul lor, uh, care este rolul lor de ansamblu, ajutându-le să știe ce instrumente le stau la dispoziție pentru a putea îndeplini această funcție și pentru a ne asigura că atunci când ele monitorizează anumite politici, înțeleg obiectivele și agenda. Sunt lucruri foarte importante legate de acest uh, program și există uh, manuale și instrumente uh, care oferă o experiență foarte practică pentru ajutorul dat parlamentelor care sunt, să zicem, mai puțin obișnuite cu această muncă decât cele reprezentate aici. Le mulțumim uh, invitațiilor noștri pentru um, că uh, au venit aici și pentru timpul uh, acordat acestei teme importante. Să le mulțumim ca de obicei. Și acum trecem la secțiunea, la runda următoare. Îi invit la, la prezidiu pe vorbitori și domnul Venta va prelua președinția. Ok, thank you very much. We can start. Thank you, Linda. Ok, vă mulțumesc că uh, putem începe. Mulțumesc, uh, Linda. Aș încep prin a le ura bun venit uh, invitațiilor noștri din această secțiune. Alina Roșa Menocal de la Overseas Development Institute, îmi cer scuze dacă nu v-am uh, pronunțat uh, și n-am să vă pronunț corect numele, Adedayo Bolai de la Bolaji de la Oxfam și, uh, nu în ultimul rând, Chloe Tricotoferol de la ONG-ul Safer World. După cum vedeți, Uh, cu, cu excepția uh, mea și a colegului, uh, e vorba de un grup de investi, invest, invitați exclusiv feminin. Bun venit în Parlamentul European, Alina Roșa Menocial. Așteptăm cu nerăbdare intervenția dumneavoastră și evident vă veți putea prezenta, dar uh, înainte de a, de a vă începe scurta prezentare, uh, vreau să spun că vă așteptăm cu, cu nerăbdare discursul dumneavoastră și uh, vă vom asculta cu atenție și mem- atât membrii, atât membrii Parlamentului cât și oaspeții noștri de astăzi. Doamna, aveți cuvântul pentru a vă prezenta și a vă continua apoi intervenția. Mulțumesc, mă, mă bucur să, să mă aflu aici și din fericire am să, am să continui în engleză. Sunt Alina Rocea-Menocal și sunt cercetător la Overseas Development Institute, unul dintre cele mai importante think tank-uri din Marea Britanie din uh, domeniul dezvoltării internaționale. Uh, cum sunt mexican, uh, ar uh, adică de, deși sunt, sunt din Mexic, Mexic, nu sunt așa de optimistă și de deschisă, sunt mai mohorâtă decât de, de obicei și îmi cer scuze în avans. Uh, Vă propun uh, să discutăm uh, despre semnificația proceselor și instituțiilor uh, inclusive și despre cum am putea să ne ridicăm la înălțimea ambițiilor d 16. Așa cum s-a spus, Procesele și instituțiile inclusive sunt esențiale pentru pace și prosperitate și uh, există dovezi uh, solide uh, care susțin această afirmație. Și aș vrea să vă vorbesc despre două constatări făcute în acest domeniu următoare e următoarea. În situații de conflict, pe termen uh, scurt, uh, o o cale crucială de tranziție a, a, a reprezentat-o înțelegerea, înțelegerile politice dintre elite, la nivelul elitelor, cu privire la regulile jocului. E important ca cel puțin pe termen scurt, în situațiile post-conflict, la nivelul elitelor uh, conducătoare să existe un, un uh, acord. Uh, și asta e esențial pentru păstrarea păcii și uh, stabilității. E o concluzie, o constatare uh, făcută de cercetări uh, în, în domeniu. A doua constatare uh, și concluzie privește term, uh, termenul, uh, termenele mai, mai lungi și depășește acordurile sau înțelegeri, în, înțelegerile dintre uh, elite și uh, uh, includ uh, și restul uh, sau o parte din, din restul populației uh, Există, cum spuneam, cercetări și evidențe uh, și dovezi uh, solid, solide cu, privi, cu privire la tendințele de, de dezvoltare a bunei guvernări, guvernări și una din uh, corelările cele mai, uh, mai clare uh, identificate încă din anii 60 e cea între democrație și uh, dezvoltare. Și dacă ne uităm istoric, la, din punct de vedere istoric la acest aspect, nu vom, vom constata că nu există nicio țară uh, democratică uh, care să fie, să fie ajuns uh, din nou uh, sub mrejele uh, unui regim autoritar după ce a ajuns la un anumit nivel al PIB-ului, exceptând Argentina în anii 60. Iată, deci două vești bune. Însă um, trebuie spus că există o mare prăpastie între aceste înțelegeri la nivelul elitelor, între elite și așteptările populației uh, uh, pe termen uh, pe termen lung și, de fapt, instituțiile inclusive. Și asta ne duce la o întrebare fundamentală. Cum pot fi granițele unui sistem politic care să, să se concentreze pe termen scurt numai, la, numai în, în ceea ce privește elitele, să fie extinse uh, și uh, să cuprindă participarea mai multor uh, factori decât uh, elitele. Iată puzzle-ul care se, sau dilema care se află în centrul ODD 16 și al um, scopului sau țintei de, de stabilitate numărul 1. Cu toate acestea, și aici ridic mai multe întrebări, deși există dovezi că instituțiile inclusive și robuste contează, însă uh, nu e, nu e clar care când contează acestea și, mai important, cum ajung țările din punctul A uh, în care deciziile sunt luate la nivelul elitelor, la uh, punctul în care uh, deciziile sunt mai participative. Nici nu, știm uh, de asemenea nici cum arată acest punct B. Ne putem gândi la, la Danemarca ca, un, ca la un exemplu. Uh, și de fapt, dar nu știm nici măcar cum s-ar comporta democrațiile mai solide în situații de criză. Uh, Există puține cunoștințe sistematici, des, sistematice despre desfășurarea acestor procese uh, de tranziție, nu numai în țările în curs de dezvoltare, dar și în cele dezvoltate. Și asta ridică mai multe întrebări decât uh, uh, răspunsuri. Unul uh, din factori e uh, fragilitatea, Apoi, uh, fezabilitatea politică uh, este potențialul de transformare întotdeauna unul progresiv sau, uh, sau progresiv, cum compensează caracterul inclusiv pentru alte slăbiciuni sau defecte ce înseamnă asta nu, nu numai în ceea ce privește atenuarea sărăciei, un obiectiv important al, uh, al dezvoltării, dar și pentru uh, inegalitate, o nouă provocare importantă și în zilele noastre pentru uh, dezvoltare ce le convinge pe, pe elite să aibă abordări mai inclusive uh, și înțelegeri mai, uh, mai inclusive, ce înseamnă procese inclusive și pe cine vor uh, prefera, vor vrea elitele să implice în procesul decizional, care ar fi echilibrul potrivit între acestea și dacă există vreunul. Uh, cum, uh, cum uh, pot transformările de jos în sus uh, produce, produce schimbări și dacă ele au întotdeauna un caracter progresiv. Există o, o serie de țări care uh, sunt într-o, situa- într-o stare de tranziție de la o situație de conflict la societăți mai robuste. Vedem că încearcă să se transforme în mod fundamental uh, pe mai multe dimensiuni tranziție de la conflict la pace e una din aceste dimensiuni. Mai e o altă dimensiune care vizează o mm, uh, societate sau un proces deci- decizional mai închis uh, spre unul uh, mai deschis. Uh, apoi un sens al națiunii mai exclusiv uh, către un sens al, uh, o semnificație a națiunii mai uh, inclusivă și mai deschisă, o comunitate imaginată, de la relații de tip clientelar la importanța bunurilor și serviciilor sociale de la interacțiuni uh, cu caracter personal la, la interacțiuni sau relații uh, cu administrația mai, uh, mai uh, impersonale. Există, deci, o serie de evoluții și dimensiuni ale schimbării. Unele dintre aceste um, transformări se potențiază, se pot potența reciproc de pildă concentrarea pe bine, bune, bunurile publice și serviciile publice pot determina o mai multă uh, incluziune. Însă, din experiența istorică, știm că aceste dimensiuni diferite ale schimbării uh, nu se potențează uh, adesea și nu se ajută reciproc din punct de vedere ideologic și normativ, uh, lucrurile se leagă și uh, par, uh, par să fie legate, însă în practică nu știm dacă conexiunile dintre ele sunt, legăturile dintre ele sunt pozitive sau ele se subminează reciproc. Iar în procesele de tranziție sunt o mulțime de, de efecte de, de compensare și variabile și din această perspectivă, agenda în, în domeniul bunei uh, guvernanțe ar trebui să, să, să țină cont de context. Apoi uh, trebuie ținut cont și de faptul că procesele de tranziție nu sunt uh, unidirecționale și nu sunt constante sau lineare și că schimbarea poate fi Uh, o sursă de poate fi uh, contestată. Dacă e să ne uităm la, la Rwanda, vedem un, uh, un, un exemplu interesant de efecte de, de compensare. Um, Vedem că Rwanda a avut succes în domeniul serviciilor publice, al creșterii economice, al tranziției de la război la pace, însă au existat involuții, deteriorări ale libertăților publice. Deci s-a câștigat pe de o parte și s-a pierdut pe de altă parte. Nu știm uh, dacă aceste relație, acest echilibru e, e pozitiv uh, sau nu. În orice caz, uh, nu sunt neapărat corelații pozitive uh, sau uh, nu se influențează pozit- uh, reciproc în mod pozitiv dimensiunile. Ele- alegerile sunt uh, o condiție e, esențială pentru uh, democrație, dar sunt asociate și cu alte practici care care nu sunt neapărat uh, curate, ca să spun așa. Um, clientelismul devine mai uh, vizibil, uh, corupția poate deveni mai, uh, mai acută în, în cadrul proceselor de democratizare. Dacă ne uităm la impactul banilor, fondurilor asupra proceselor electorale, indiferent de originea lor uh, legitimă sau uh, ilegitimă, putem constata efectul uh, dăunător pe care îl au asupra reprezentativității. Exclusiv to the development. Și asta nu ține doar de lumea în curs de dezvoltare. În America Latină, crimă organizată a infiltrat întregul aparat politic și Uh, au pus stăpânire pe dinamica în materie de guvernanță acolo, însă chiar și înainte de alegerile din Statele Unite, <clears throat> s-a făcut un studiu extrem de interesant uh, la Universitatea Princeton. Ei se uitau la modul în care politicile publice au fost elaborate în ultimele decenii în Statele Unite, indicând că țara nu e practic o democrație, ci o oligopolie. Practic, banii cumpără politici și cumpără vocea celor de la putere. Există de asemenea tendințe de, pe termen scurt, scurt termism dominant, care afectează optică în materie de politică te concentrezi pe, bine, pe bunul public sau pe interese mai meschine la nivelul strict al circumscripției tale ca politician. Sara vorbea mai devreme de acest uh, studiu My World. A fost un efort remarcabil de a sintetiza doleanțele oamenilor și a venit cu informații extrem de importante. Ne arată că oamenii, într-adevăr, sunt interesați de guvernanță. E un lucru care îi preocupă pe mulți. Însă dacă vă uitați la natura răspunsurilor, vedeți că principala îngrijorare ținea de eficiența guvernanței, capacitatea unui stat de a-și face treaba și nu interesau așa de mult drepturile politice. Există o tensiune între așteptările cetățenilor pe de o parte în legătură cu activitatea guvernului și, pe de altă parte, sprijinul lor pentru normele și ideile democratice, ca valoare intrinsecă. Și acest lucru va trebui avut în vedere. Și pentru că tot vorbim de parlamente, e important să ne gândim la faptul că dacă ne uităm și la afrobarometru, latinobarometru, asea barometru, celelalte uh, anchete, e șocant să vezi că în țări bogate, în țări sărace, de fiecare dată, în toate instituțiile arătate cu degetul, cele două care beneficiază de cea mai mică încredere din partea oamenilor sunt parlamentele și partidele politice. Asta e o mare provocare la adresa democrației, pentru că aceste instituții sunt temelii a unui regim democratic. În esență, ne confruntăm cu o provocare serioasă. Comunitatea internațională a încercat, într-adevăr, din greu, să sprijine sisteme mai inclusive, mai deschise la nivel mondial, însă, în același timp, trebuie să recunoaștem că până nu de mult mult din acest sprijin, mai ales în materie de bună guvernanță, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. De ce? Pentru că, în principal, se opera de la o idee, noțiune de schimbare, cum ar trebui să se facă schimbarea, mai curând decât la condițiile concrete din teren. Nu s-a încercat să vadă ce e fezabil, ce e realist într-un context decis nu s-a încercat să se vadă care este, într-adevăr, dinamica de acolo. S-au concentrat pe forma pe care trebuie să o ia schimbarea, schimbarea s-au sprijinit alegeri, s-au sprijinit uh, instituții anticorupție, însă nu s-a uitat nimeni la fondul acestor măsuri. Și din acest caz, din, acest, din acest motiv a fost scăpat din vedere o corelație extrem de importantă și anume interacțiunea dintre structurile de putere și structurile neoficiale. Este esențial, prin urmare, să ne gândim cum donatorii ar putea să țină cont mai mult de realitatea concretă din teren pentru a-și direcționa mai bine eforturile. Domnul Vin vorbea de nevoia de mai multă flexibilitate și agilitate, eu aș spune că trebuie în același timp să fii mai toleranți față de riscuri. Dar asta vizează nu doar țările cu care, țările cu care cooperăm, ci și statele donatoare care sprijină reforma instituțională. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Trecem la următorul, următoarea noastră invitată. Ne veți vorbi, doamnă Adio, despre evaluarea acestor politici în Africa. Mulțumesc foarte mult, e o plăcere să particip la această dezbatere. Eu lucrez pentru Oxfam în Africa de Vest și ne concentrăm pe inegalitate și monitorizarea guvernanței. O să vă spun câteva cuvinte despre modul în care în Africa se poate măsura eficiența până în aplicarea acestor obiective, obiectivului 16. Anul trecut, în efortul anticorupție din Nigeria, s-a emis un mandat de arestare pe numele unui militant acuzat că a furat undeva la 30 de miliarde în, în monedă locală, care e miliarde bune și în euro. Intenția era de a crea o institut, o universitate unde foștii militanți să fie educați și reintegrați în societate. Însă șocantă a fost reacția celor din delta Nigerului. Problema pentru ei nu era că atâția bani fusese răfurați, Problema era că s-au luat de el. Spus că nu e în regulă că e un atac la adresa întregii regiuni și că ar trebui să dea bani înapoi, dar nu ar trebui să fie judecat. pentru că au spus că prezența lui în orice discuție privind pacea și securitatea în înțelegere este esențială. asta ca să vedeți cât de complexă este această problemă a guvernanței, mai ales în contextul african, pe de o parte, Suntem de acord că inițiativele anticorupție sunt esențiale pentru succesul obiectivului 16, dar, pe de altă parte, și pacea și securitatea sunt uh, importante și cei din delta Nigerului au considerat că pacea și securitatea erau mai importante decât uh, eforturile anticorupție. Guvernanța e greu de măsurat cu indicatori preciși. Adesea apare riscul de simplificare excesivă. O să vorbesc puțin despre nevoia unei abordări care să țină cont de complexitatea reală din teren și o să mă concentrez pe mecanismul african de evaluare reciprocă. De ce cred că aceste valori calitative sunt importante? E bine, din două motive. Odată, Până acum s-a vorbit foarte mult despre utilizarea indicatorilor care permit compararea performanțelor unui stat cu performanța unui alt stat. Însă, aici apare riscul de simplificare excesivă. Și când se creează un indicator, există practic o serie de idei preconcepute vis-a-vis de ce ar însemna guvernanța, după cum uh, a explicat deja antevorbitorii mei. Apoi, guvernanța e uh, un element politic. Ce deci nevoie de un instrument capabil să discearnă toate aceste nuanțe complexe. Putem spune că Nigeria a făcut progrese sau Kenya a făcut progrese pentru că au fost alegeri acolo și exista tranziție la putere. Pe de altă parte, democrația a evidențiat polarizarea etnică și economică din aceste state. Apoi ne uităm la state ca Etiopia, care beneficiază de foarte multe programe de asistență. Guvernul de acolo nu este unul inclusiv, nu e democrație, dar au uh, lucrat foarte mult la promovarea dezvoltării durabile. Deci, trebuie ca discuția să treacă de indicatorii de suprafață. Dar ce este acest mecanism african de valoare reciprocă? E vorba de un instrument elaborat în 2003, după discuții privind noul parteneriat pentru dezvoltare africană, și a apărut și în contextul formulării obiectivelor mileniului. E vorba de o procedură voluntară menită a măsura promovarea bunei guvernanței la nivelul continentului african. 24 de state participă, 17 dintre ele au fost deja evaluate. În 2014 Uniunea Africană a creat o instituție independentă pentru această evaluare reciprocă și astea sunt vești bune pentru că vedem că și africanii acordă importanță deosebită guvernanței ca instrument de dezvoltare. Sunt, uh, există o serie de etape, odată autoevaluare și asta e important pentru că participă la această evaluare, autoevaluare reprezentanții societății civile, instituțiilor guvernamentale, altor sectoare și ei încearcă să, să vadă puțin cam care ar fi situația și care ar fi soluțiile posibile. Este un mecanism intern de monitorizare a guvernanței și care permite și formarea de recomandări. Și deci asta e important dacă vrei o implicare directă care să îți asigure progresul în materie de guvernanță. Apoi, etapa a doua, evaluarea externă de la Secretariatul Uniunii Africane, de la Comisia Națiunilor Unite și la Banca Africană de Dezvoltare, din o serie de reprezentanți care nu vin neapărat cu idei proprii vis-a-vis -vis de ce ar trebui să fie făcut, și vin puțin să clarifice lucrurile și să aibă consultări în vederea unor discuții ulterioare. etapa a treia se redactează un raport de țară. Există două rapoarte, de fapt, raportul extern și raportul pe care îl pregătește statul respectiv. Urmează prezentarea rapoartelor, la formulă Uniunii Africane și etapa finală este o activitate reciprocă. Toată Uniunea Africană vede raportul și alte state au ocazia de a discuta aspecte concrete și de a face schimb de exemple de experiențe de succes de exemplu, Nigeria și Kenya au mers în tandem, în Kenya au fost alegeri și Nigeria era interesată să vadă cum a, a trecut Kenya prin acest proces. Apoi, acest mecanism APRM, mecanismul nostru de valoare reciprocă, și-a demonstrat valabilitatea până acum în 2005, a evidențiat uh, o serie de aspecte complexe și a evidențiat posibilitatea unor violențe uh, pe parcursul alegerilor din Kenya. Și așa s-a și întâmplat. Uh, știți că înainte de asta, în 2008, fuseseră atacurile din Africa de Sud și mecanismul a recomandat măsuri pentru că exista o șansă mare ca aceste atacuri împotriva americanilor să se repete. Practic, ce face acest mecanism? Examinează situația de fond și sugerează o serie de măsuri. S-a demonstrat uh, a fi un instrument de succes, creând o serie de scenarii plauzibile și permite dezvoltarea de strategii menite a reduce posibile conflicte. Apoi, mecanismul de evaluare reciprocă a încurajat și dialogul la nivel național a permis uh, factorilor de decizie și a altor participanți la nivel național să își coordoneze mai bine activitățile. Dacă ne uităm la obiectivul 16, practic acest mecanism permite o rafinare a strategiilor asociate cu acest obiectiv și se permit astfel măsuri diferențiate în funcție de nivelul de dezvoltare socioeconomică a unei țări, și în funcție de modul în care cetățenii țării respective înțeleg conceptul de guvernanță și în funcție de așteptările lor. Apoi, această dimensiune de învățare reciprocă, învățare de la ceilalți participanți, este esențială. Nu ajunge să spui, uh, Nigeria ar trebui să fiți o democrație ca Franța. Ideea e alta spunem, dacă vreți să rezolvați problema corupției, uite ce s-a făcut în alte părți practic, statele sunt încurajate să analizeze politici și programe și nu un sistem de guvernanță pe care să-l copieze și să-l uh, transplanteze în context propriu. Și în cele din urmă, și poate cel mai important lucru, există un proces integrat uh, pentru uh, continuarea, pentru urmărirea acestor ținte. Deci fiecare monitorizare este, se folosește de programele naționale de acțiune care vorbesc în detaliu cum trebuie să reacționăm la anumite probleme și ce trebuie să facă instituțiile guvernamentale. Și cred că acesta este un avantaj major în utilizarea indicatorilor. Uh, fie că este vorba... Uh, aceștia spun dacă o guvernanță funcționează bine sau nu, dar nu menționează exact ce părți ale guvernanței sau ale societății uh, trebuie să răspundă și să reacționeze la aceste probleme. Aș dori să închei spunând că, deși cred că instrumentul acesta este foarte bun, uh, forma lui nu este neapărat actualizată, suferă de o uh, lipsă de sprijin financiar și tehnic, deci uh, totul este un pic cam static și avem nevoie de o anumită îmbunătățire. Cu toate acestea, Uh, programul acesta și alte programe de evaluare guvernamentală uh, vor atrage mai mult atenția comunității internaționale și este nevoie să le acordăm această atenție și să luăm anumite distanță fără să încercăm să găsim indicatori pentru totul, pentru că anumite lucruri nu pot fi evaluate prin intermediul indicatorilor. Și de vreme ce guvernanța este totuși un lucru atât de nuanțat și de complicat, are nevoie de un instrument mai delicat, ceva uh, care să ne ofere o analiză mai amplă. Eh, și poate că instrumentul cu care lucrăm eh, nu este util pentru eh, comparația între state, așa cum fac indicatorii, dar ne dă niște cunoștințe importante pentru a vedea cum funcționează guvernanța în diferite contexte și ce aspecte specifice ale guvernanței sunt utile pentru dezvoltare și având uh, uh, aceste cunoștințe bogate, uh, vom reuși să îndeplinim sau la îndeplinire obiectivul 16 și în general obiectivele de dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și acum ajungem la sfârșit, dar nu în cele din urmă, la profil de la um, ONG-ul Safe Work din Bruxelles un alt aspect des, legat de punerea în aplicare a obiectivului 16 și uh, legat de ceea ce ar trebui să facă Uniunea Europeană, uh, mai ales în ceea ce privește organizații din societatea civilă, pentru a preveni conflictele și a consolida uh, pacea. Se referă la îmbunătățirea practicilor și politicilor internaționale și locale care să ducă la o pace durabilă. Este o organizație non-profit cu care desfășoară programe în aproape 20 de țări, în Africa, în Asia Centrală și de Est și în Europa. Ai cuvântul, te rog. Mulțumesc foarte mult. dacă vorbim despre uh, angajamente uh, care să depășească pura retorică, trebuie să clădim pace și justiție, incluziune și libertate politică pentru toată lumea. Și trebuie să facem distinția între această pace și uh, stabilitatea non-durabilă. Agenda 2030, despre care am tot vorbit astăzi, are un potențial imens. Avem un cadru global asupra care s-au pus de acord toate să, să, statele ONU și multe ONG-uri care poate fi folosit pentru a monitoriza uh, o dezvoltare pentru a preveni crizele în moduri flexibile și pentru a mobiliza multe părți implicate, bineînțeles. Este o lectură foarte a agendei 2030. Sunt curând care nu se vor întâmpla de la sine și trebuie să muncim din greu pentru a le pune în aplicare. Astăzi, în timpul scurtei mele prezentări, voi vorbi despre mai multe Uh, scuze, probabil că vorbesc prea repede, ceea ce mi se întâmplă foarte des. Uh, voi încerca să vorbesc foarte rar uh, și cuprinzător despre de ce este important uh, să urmărim obiectivul 16 și ce putem face în cooperare. În primul rând, de ce Uniunea Europeană ar trebui să investească în obiectivul 16? Este foarte important să facă acest lucru nu doar pentru că există provocări pentru a promova acest obiectiv la nivel global și universal sau pentru că este bine ca Uniunea Europeană să acționeze pentru că asta e oferă punctul de intrare în alte domenii, așa cum s-a spus mai devreme, dar este important ca Uniunea Europeană să investească în obiectivul 2016 pentru că există mai multe conflicte în 2010 uh, erau 21 uh, de uh, conflicte, acum sunt 50, uh, acum s-a ajuns la 65 de milioane de persoane uh, uh strămutate de la 37 de mii, deci o creștere în mai puțin de 25 de ani. Um, anul acest, în 2014 au murit mai mulți oameni în conflictele armate din orice an din ultimele două decenii. Uh, Măsurile legate de alte componente ale obiectivului 2016 au arătat deviații importante în ultimii ani. Sunt mai multe țări unde libertățile s-au diminuat față de progresele făcute între 2005 și 2014. Mai mult de 60 de țări au uh, făcut uh, legi care limitează acțiunile societății civile și două treime din uh, țări au probleme mai mari decât în ultimele două decenii. Dacă analizăm aceste elemente am identificat cinci aspecte globale pe care trebuie să le amplificăm pentru a sprijini obiectivul 16 în contextul agendei 2030, dar și la un nivel mai extins. În primul rând, Uniunea Europeană și sunt uh, încântată să aud că oficialii noștri europeni au confirmat acest lucru. Uniunea Europeană trebuie să continue să se implice în aplicarea uh, obiectivului 16. Este important pentru că uh, agenda este una în privința care s-au pus de acord toate statele Uh, a existat uh, un sprijin al statelor membre în New York și de aceea trebuie să continuăm această luptă și este important ca Uniunea Europeană, precum și statele membre, să-și mențină această viziune și să protejeze ce s-a obținut până acum și voi intra în detalii mai târziu. În plus, pentru că sunt atât de multe obiective și de asemenea riscul ca statele să adopte o abordare izolată, trebuie să ne ocupăm de acest obiectiv și la nivel național. Uniunea Europeană trebuie să se gândească, să se gândească că anumite uh, aspecte sunt relevante pentru diferiți actori în diferite contexte și în diferite perioade de timp. Asta înseamnă să uh, lucrăm în manieră flexibilă și să așteptăm momentele în care există posibilitatea de schimbare, înseamnă să uh, lucrăm pe termen lung, uh, pentru că avem o perioadă de 15 ani pentru a aplica aceste obiective și trebuie să luăm în seamă toate aceste aspecte în politică. Și asta se leagă de al doilea punct, care are legătură cu faptul că Uniunea Europeană trebuie să se gândească la cum au loc schimbările și cum agenții agenții schimbării pot fi sprijiniți uh, în uh, diferite uh, cooperări. Trebuie, consensul nu are rost dacă este interpretat doar ca înțelegerea politicilor locale și la menținerea status quo-ului sprijinul politic pentru actorii interni pentru a ajunge la schimbări pozitive trebuie să fie o parte a unui program ceea ce înseamnă înțelegerea unde, uh, a locului unde se află energia pentru schimbarea dintr o societate și au mobilizat. Uh, regimurile uh, nu vor trece imediat la un nou la limbaj al ONU, dar există o nouă bază pentru schimbare și o bază legitimă pentru actori internaționali care să se implice. În al treilea rând, Uniunea Europeană trebuie să lucreze în noi moduri cu actori relevanți. Agenda 2030 Uh, vorbește explicit despre uh, guverne, despre uh, societatea civilă și despre sectorul privat care trebuie să lucreze împreună. Parteneriatele cu actori din multe domenii pe termen lung și ad hoc se vor dovedi valoroase pentru a acoperi deficitele de guvernanță pentru că și vor fi esențiale și la nivel național. Transformările și schimbările nu vor fi în puterea unui singur ministru și a unei singure păi politici. Este vorba despre coaliția între societate și stat și dincolo de cei care care gândesc la fel. Ă, trebuie să ajungem la un acord ă, în ceea ce privește transformările holistice și intervențiile necesare. Și Uniunea trebuie să promoveze ă, o agenda unei societăți inclusive și pașnice care să fie o platformă care să aducă împreună pe actorii relevanți pentru a lucra pe aspecte interdependente ca societatea pașnică și egalitatea de gen. În al patrulea rând, Uniunea Europeană și alți actori politici trebuie să acționeze mult mai coerent uh, în ceea ce privește politicile bilaterale, interne și multilaterale. În primul rând, în acest context, este vorba despre un sprijin care trebuie acordat țările, țărilor în situații de risc sau în care există conflicte. Asta înseamnă un sprijin bilateral care să fie coerent și care să lucreze pe termen lung în favoarea schimbării. Nu are niciun rost să ă, ajutăm ă, lupta împotriva corupției dacă nu le punem ă, la dispoziție celor care fac acest lucru și instrumentele necesare. În plus, relevanța universală a agendei 2030 trebuie luată în calcul și ne așteptăm ca și ceilalți să facă acest lucru și să facă schimb de informații în privința modurilor de a progresa. Uniunea Europeană și statele membre vor putea să nu vor, nu vor putea decât dacă au un angajament puternic să combată corupția. Apoi acțiunea colectivă la nivel global va fi necesară pentru aspectele transnaționale. Aici este vorba despre un leadership la nivel multilateral pentru a implica pe toți în aceeași direcție. În cele din urmă, în al cincilea rând, Uniunea Europeană trebuie să susțină bază de date. Este un lucru din baza 2030, trebuie să urmărim progresul. Obiectivele, indicatorii nu sunt perfecți, dar vor asigura nouă, noi date care, în mod normal, nu sunt urmărite în mod eficient. Și trebuie să facem acest lucru, mai ales indicatorii privind uh, nivelul de inegalitate, corupția și accesul la justiție vor fi esențiale pentru o monitorizare și vor juca un rol critic în procesele care să promoveze schimbarea. De aceea Uniunea Europeană trebuie să facă investiții în capacități de colectare a datelor, mai ales în ceea ce privește sistemele naționale de statistică. Um, acestea fiind independente de decidenții politici. În plus, donatorii din Uniunea Europeană trebuie să se gândească cum să sprijine mecanismele între agențiile multilaterale, să uh, societățile, uh, societatea civilă pentru a avea sisteme de date pluraliste. În ceea ce privește datele și indicatorii, vreau să spun că există un protocol, există inițiativa din obiectivul 16, lucrăm cu 14 organizații încercând să vedem cum putem monitoriza pacea și alte aspecte legate de pace, de justiție și de incluziune. Deci dacă, de incluziune, deci dacă doriți informații, vi le pot da după aceea. Ținând seama de toate acestea, trebuie să spunem că există mai multe amenințări ehm, în fața acestor societăți uh, prevăzute în obiectivul 16. Multe din aceste riscuri sunt uh, la nivel natural și uh, actorii nu au niciun control asupra lor. Este vorba aici despre politica puterilor globale, asupra cărora, sigur, actorii occidentali au puțină influență, dar ținând seama de acest lucru, Uh, una dintre marile amenințări este totuși în politica noastră internă, uh, mai ales în ceea ce privește uh, imigranții care vin în Europa și aceste lucruri au creat o dominație a contraterorismului. Uh, probleme cu care ne uh, ocupam uh, peste mări și țări, acum impact la noi acasă. Apoi vorbim despre austeritate și despre capitalismul de creștere, care sunt beneficiarii capitalismului. Pe de altă parte, acestea au consolidat vocile mm, populiste și naționaliste și politicienii nu au răspuns uh, preocupărilor maselor. Pe uh, termen scurt, uh, intervențiile sunt concentrate pe securitate și nu țin cont de abordările globale. Strategia globală subliniază accentul pus pe interesul în deciziile din politica externă. Strategia vorbește despre importanța prevenției și siguranța oamenilor și recunoaște importanța promovării păcii și stabilității migrații dincolo de granițele Uniunii Europene. De asemenea, vorbește despre o necesitate de a avea politici de dezvoltare mai flexibilă. Aceasta arată de unde vine riscul. Angajamentul nostru de a aboli sărăcia nu trebuie lăsat în urmă pentru, a, pentru motive pe termen scurt. Noi trebuie să sprijinim și anumite uh, politici migraționiste și uh, anumite intervenții extremiste. Uniunea Europeană trebuie să vorbească și despre politicile militare care sunt îngrijorătoare. Inițiativa despre ca, care se numește CBST face referire la uh, obiectivul 16 și spune că aceste lucruri pot intra până, uh, pot fi obstacole în calea obiectivelor. Uh, Uniunea Europeană recunoaște importanța drepturilor omului și promovărilor și a statului de drept uh, nu avem uh, programe necesare și lipsa acestora uh, produce îngrijorări sunt multe obiective care sprijin bunăstarea oamenilor și care vine și în sprijinul securității naționale. În al doilea rând, obiectivul 16 creează o abordare de jos în sus pentru prevenirea conflictului, făcând uh, guvernele să fie mai inclusive și oferind un acces mai mare la uh, justiție. Și 16,6 vorbește despre crearea de capacități instituționale care trebuie să fie eficiente și transparente. Astfel, Ehm, guvernele care nu au voința politică pentru reforme nu vor face să avanseze aceste priorități. Trebuie sectoarele consolidate, unde se pune accentul pe siguranță, nu duc la societăți pașnice. Ă, de aceea este un pericol în ceea ce privește capacitățile instituționale ale unor ă, state terțe, chiar dacă acestea își asumă responsabilitatea de a crea, de a diminua nesiguranțele pe care le-au creat în ceea ce privește inițiativa noastră, simt că ă, abordarea pe termen scurt, de sus în jos, este problematică. Un exemplu clar este un program mai bun al Ministrării uh, Imigrației, prin care Uniunea Europeană va pune la dispoziție formare, asistență tehnică și echipament pentru o mai bună capacitate a instituțiilor de a administra migrația și a bloca traficul de ființe umane uh, în uh, țări cum ar din Asia, în țări din Sudan, care nu au protejat drepturile omului și nu le-au oferit siguranță oamenilor. I'd like... În încheiere aș vrea să spun că reacția UE la insecuritate nu ar trebui uh, să aibă un efect defavorabil asupra statului de drept și uh, drepturilor omului. Abordările statelor uh, prezent sunt mai radicale și de aceea e cu atât mai important ca Uniunea Europeană să sprijine drepturile celor săraci și opresați și să le, să le promoveze, nu să urmeze linia radicală a statelor. Există o serie de dovezi legate de uh, capcanele uh, susținerii unor uh, obiective, de fapt, uh, uh ca cele citate de mine anterior, care sunt, uh, de fapt, uh, toxice. Uh, E important să fim atenți la modul în care sunt concepute obiectivele ce decurg din Agenda 2030. Vă mulțumesc și îmi cer scuze interpreților pentru viteza cu care am vorbit. Vă, vă mulțumesc, mulțumesc invitațiilor și deschid. Deschid acum secțiunea destinată întrebărilor și uh, reacțiilor. Or, uh, dacă cineva din uh, public are vreo intervenție, vreo întrebare, vă rog. Linda? Suntem la, la începutul uh, unui, uh, unui proces și uh, de asta e cu atât mai, uh, mai uh, interesant uh, să, să auzim poziția dumneavoastră legată de una din îngrijorările pe care le avem, uh, cea privind măsurarea in, uh, îndeplinirii obiectivelor. Uh, Ultimul uh, consens privind dezvoltarea a fost adoptat în 2005, iar contextul uh, global era mult mai mondial, era mult mai benic, caracterizat de, uh, de speranță. Exista o senzația, senzație mai destul de generalizată că lucrurile se vor schimba. Ei bine, astăzi nu remarc același optimism și aud uh, criticile, am, am luat notă de criticile aduse uh, strategiei uh, globale în materie de politică externă, însă trebuie știut că strategia e o reacție a contextului uh, Uh, care, în care apare și a faptului că lumea în care trăim acum e mult mai uh, nesigură. Ieri am avut o întâlnire comună, o ședință comună cu uh, Comisia de Afaceri Externe și l-am, l-am ascultat pe Stephen O'Brien povestindu-ne ce se întâmplă în Siria și, sincer să fiu, fără intervenții în materie de securitate, viața refugiaților sirieni și a oamenilor de acolo ar fi mult mai periclită limitată, lumea e mai volatilă decât uh, era în 2005, deci vom vedea cu siguranță alte demersuri, alte reacții, răspunsuri uh, la nivelul uh, politicilor, chiar dacă acestea sunt mai ușor, de, mai greu de acceptat sau de tolerat, de digerat de uh, societatea civilă sau de, de organizațiile neguvernamentale. de pildă am, am, am spus uh, în relație cu Africa că înțelegem uh, să, să susținem uh, refugiații, dar că nu putem accepta ca fondurile destinate lor să fie folosite, cheltuite pentru securizarea frontierelor. Am subliniat asta și în, în fața Comisiei Europene. Însă în același timp sunt mm, ceva mai deschisă legată de mm, chestiunile de, de securitate și de, uh, implica, de, adu, de implicarea lor în uh, perimetrul uh, dezvoltării, deși am, am fac, îmi fac și am și griji, îngrijorări legate de asta. Guvernanța va fi crucia, crucială, un aspect crucial Am, uh, am fost copreședinte și al, uh, al uh, unei comisii privind observarea proceselor electorale și și cu această ocazie am, am putut remarca mai puține progrese în materie de democrație, cu câteva excepții. În concluzie vreau să, vreau să spun că știu că um, contextul mediului e, e complex complex, așa cum ilustra și uh, exemplul uh, legat de delta Nigerului. Și apoi uh, Uniunea Europeană trebuie să-și facă întâi ordine în casă înainte să, să um, dea lecții sau să uh, emită pretenții uh, de la alții. Mă gândesc la, uh, la Panama Papers și, uh, și altele. Uh, Mulțumesc și uh, pe măsură ce, ce avansăm pe aceste chestiuni, aș vrea să, să păstrăm uh, legătura, să rămânem în, uh, să păstrăm legătura, aș vrea și mă interesează mult abordările sau lucrările comparative și uh, cred că comparațiile trebuie să vizeze sau să cuprindă elemente comparabile, adică nu poți să compari o țară uh, Um, uh, europeană cu uh, una din uh, Orientul Mijlociu, însă o, com- o comparație între Nigeria și Kenya mi se pare mult mai, uh, mult mai pertinentă. Asta e, după părerea mea, interesant pentru că îți permite să apreciezi realmente evoluția uneia sau alteia. Um, Mulțumesc uh, pentru prezență și faptul că am fost puțin numeroși astăzi nu reflectă deloc uh, uh aprecierea calității, uh, asupra calității muncii dumneavoastră. Un cuvânt uh, din partea Comisiei, de azi uh, lucrez la Serviciul uh, European pentru Acțiune Externă, dar am lucrat și în, în cadrul Comisiei, nicio problemă. În ceea ce privește prima prezentare, m-a interesat, uh, mi-au trezit interesul spuselor uh, uh, dumneavoastră, spusele dumneavoastră legate de faptul că trebuie să ne concentrăm pe fondul contextului și nu, nu pe formă, să impunem o anumită um, formă de, de schimbare. Și mă, mă gândesc dacă mă, dialogul e, e important, dialogul cu autoritățile la, de la diferite nivele, uh, dar și uh, cu societatea civilă și alte părți uh, implicate E important și nu se limitează la alegeri uh, și, sau la înființarea unei uh, structuri anticorupție, iar conținutul acestui uh, dialog e foarte important. Apoi un alt instrument folosit e, ar fi sprijinul bugetar care e util uh, și vine în sprijinul nu numai autorităților nu numai al autorităților centrale, ci și al celor locale și mă refer la uh, uh, sisteme prin care acestea sunt responsabilizate în privința administrării fondurilor publice al, al răspunderii pe care o au autoritățile în folosirea fondurilor și a scopurilor în care le folosesc. Uh, și cred că sunt importante procesele care, uh, care conduc uh, spre un rezultat semnificativ pentru cetățeni. În ceea ce privește Uniunea Africană și evaluarea reciprocă de acolo, aș, aș spune că um, Deși instrumentul e important și însușit de țările de acolo, aș spune că procesul e destul uh, de îndelungat, uh, necesită mult, uh, mult timp în, în raport cu, cu valoarea rezultatelor, dar procesul în sine e, e important. În ceea ce privește prezentarea Safer World, apreciez cele cinci recomandări făcute uh, către Uniunea Europeană și cred că putem subscrie complet uh, la toate. Uh, Um, cât, deci, cât privește critica, perspectiva dumneavoastră, uh, critică legată de faptul că strategia uh, globală va conduce la o disipare a, a resurselor, aș spune următoarele. În 2003 a apărut o, o strategie în domeniul a Uniunii Europene, în domeniul securității. Acum avem o strategie globală în domeniul afacerilor uh, uh, externe care uh, diferă Uh, din punct de vedere al conținutului față de cea din, uh, din 2005 și se concentrează asupra rezistenței, asupra dezvoltării durabile și pe, pe construirea uh, societăților din interiorul granițelor noastre și din afara lor, din vecinătatea noastră. În al doilea rând, legat de migrație și securitate cu anumite țări am inițiat uh, niște cadre de parteneriat și a existat un impuls, uh, impuls puternic uh, ce ținea de de asupra obținerii unor uh, rezultate, dar angajamentul e bidirecțional. Susținem diferite activități, unele pe termen lung, altele pe termen scurt. E, însă și țările partenere găsesc ceva util din, uh, din această cooperare. Dacă ne gândim la țările din uh, Sahel, acestea constată, uh, constată ele însele că în spatele fluxurilor de, de, de migranți, uh, se, se ascund o serie de, de amenințări la adresa granițelor sau riscuri la adresa granițelor și uh, a securității uh, lor statale. Și de altfel au cerut susținere din partea Uniunii Europene pentru a-și gestiona mai bine um, frontierele și au cerut sprijin pentru autoritățile locale din uh, Uh, din uh, regiunile în care pre- prezența autorităților centrale e mai puțin pronunțantă. Deci nu e vorba că Uniunea Europeană ar, uh, ar impune o anumită agendă sau un anumit program, ci de implicarea în, într-un program care poate fi controversat pentru opinia publică din ambele țări, dar care e benefic ambelor părți. Uh, de asemenea, sus, susținerea construirii capacității a, um, a forțelor de, de a capacității forțelor sau actorilor de, de, din securitate. Pe de o parte, poate fi un răspuns, o, um, o, un, o soluție la instabilitate, dar poate fi și o cauză a instabilității, pentru că uh, forțele de securitate prost uh, administrate sau corupte pot să um, atragă instabilitate susținerea capacității actorilor din, uh, din domeniul securității, dar și uh, al simțului răspunderii uh, acestora contribuie la stabilitatea și poate chiar la pacea din statul respectiv. Cred că cunoașteți circumstanțele aparte și uh, Uh, protecțiile care sunt uh, uh, introduse în, în, programele noastre de sprijin al forțelor sau actorilor din securitate, aceste, mm, ele, aceste programe cuprind și dimensiuni de supraveghere civilă, de răspundere managerială și au și, o compo- și componente de dezvoltare, adică nu sunt nu e vorba de programe pure de, uh, de sprijin al capacităților de securi, sprijinirea capacităților de securitate. E o situație reciproc benefică, e un demers reciproc benefic uh, pentru uh, instituții uh, de securitate mai responsabile și mai uh, bine uh, administrate și asta nu uh, și asta se poate încadra foarte bine în definiția uh, OCDE uh, a asistenței oficiale pentru dezvoltare. Mulțumesc pentru remarci și acum domnul Oliverui de la DigiDevco. Very briefly, no, I don't... Mulțumesc mult, foarte pe scurt, ca să completez intervenția anterioară. Mai înainte, un coleg al meu a menționat o comunicare existentă pe care uh, însă lumea pare să o fi scăpat din vedere. Este o comunicare care însoțește recentele concluzii ale Consiliului, pentru că acestea oferă, practic, temelia unui sistem de sprijin uh, real, ancorat în realitățile pe termen mediu și lung care include și responsabilizarea la nivel local în țările partenere și inclusiv, incluzând principii de guvernanță și drepturile omului. Își deci doream să vă readuc în atenție această comunicare pentru că, practic, aceasta conturează cadrul în care vom opera. Cred că perspectiva acum este una pe termen lung. Am avut mare grijă să nu ne pierdem în detalii, chiar dacă, sigur, realitatea din teren e realitatea din teren, dar ce am vrut să avem este un cadru general pe termen lung. Inițiativa obiectivului 16 se înscrie în acest context. Și încă o dată doresc să vă spun că dezbaterea este încă în continuare și în Parlamentul European urmează să fie discutată problema. Mulțumesc. Thank you very much and maybe now we look time for all dacă doriți două minute, două minute jumătate fiecare dintre noastre să mai interveniți. Um, I'll start. Thank you very much. Um, for your question. Mulțumim foarte mult pentru întrebări și răspunsuri. Ce pot să vă spun este că categoric suntem într-un alt context acum. Uitați-vă la prima teză a strategiei în 2003 și prima teză din strategie recentă. Contextul este complet greșit. În 2003 se spunea Uniunea Europeană e cum nu se mai poate mai prosperă și se bucură de pace și așa mai departe, acum 2016, criză existențială. Deci contextul este cu totul diferit și trebuie și noi să gândim diferit. Putem, prin urmare, să lucrăm mai bine, să fim mai eficienți. Am citit tot felul de strategii, concluziile Consiliului și comunicări și când le citesc e minunat, pentru că toate principiile sunt acolo, toate lucrurile pe care le cerem și noi de multă vreme, analiza conflictelor, securitatea umană, problema de gen și multe altele. Și minunat să poți lucra într-un mediu în care interlocutorul într-adevăr înțelege ce spui, dar vreau să mă asigur că aceste principii într-adevăr dictează acțiunile europene. Că e acțiuni la nivel diplomatic sau programe la nivel local. Împreună cu DEFCO am făcut ceva de mers în acest sens, în materie de sensibilitate la conflict. Mă bucur să aflu că pe viitor politicile și măsurile europene vor ține cont și de aceste situații de conflict, analizând factorii ce ar putea avea un impact pe termen mediu și lung. Însă un astfel de demers trebuie să fie oglindit și la nivelul angajamentelor diplomatice, pentru că altfel nu-și mai are rostul. Uniunea Europeană și alte state ajută acum Sudanul lucrând cu autoritățile care practic silesc grupuri întregi de oameni să părăsească teritoriul țării ar trebui să existe niște limite în materie de identificare a partenerilor, pentru că Europa trebuie să arate că totuși respectă anumite principii, mai ales securitatea persoanelor. Cred că ce facem în Sudan e menit să aducă pace acolo, da. Sigur, cooperarea cu anumiți factori de acolo ar avea un impact pozitiv, dar trebuie într-adevăr să ne întrebăm cine sunt oamenii ăștia cu care lucrăm. Mulțumesc. Mulțumesc pentru comentarii. Cred că acest mecanism pe care l-am uh, descris, într-adevăr, uh, presupune o procedură laborioasă, dar în această etapă e important să vezi puțin care e situația, să o iei temeinic, chiar dacă durează, ce probleme sunt acolo. Pentru că E important să vedem uh, problema guvernanței în întreaga sa complexitate. Știți că odată ce s-a făcut o analiză detaliată, cum a fost în cazul Keniei, următoarele rapoarte sunt mai sintetice mai, și procedura e mai rapidă. Spune că nu e vorba aici de cantitatea rapoartelor, numărul ci importantă e calitatea acestor evaluări. Și de aceea avem și analize în profunzime și analize punctuale de mai mică amploare. Sigur, important este să compari situații similare, dar să nu uităm, istoria Senegalului diferă de istoria Nigeriei, chiar dacă sunt în aceeași regiune. Și apoi vine și costa de Fildeș, care e iarăși diferită. Chiar dacă au avut un trecut uh, colonial comun cu Senegalul. Deci trebuie să avem mare, mare grijă în a vorbi de țări similare. Însă importanța acestui mecanism de evaluare reciprocă este că africanii discută cu alți africani. și ei înșiși militează pentru buna guvernanță. Cred că mecanismul permite și o concentrare pe substanță mai mult decât pe forma guvernării. Pentru că statele pot să vadă cum pot construi pornind de la propriile experiențe fără a împrumuta o filozofie externă în materie de guvernanță. Cred că o dezbatere națională în legătură cu guvernanța proprie e importantă, pentru că aceste probleme sunt adesea contestate și conceptul de stat e contestat. În sudul Senegalului percepția diferă de cea din nord și trebuie să existe un cadru pentru astfel de dezbateri. Mulțumesc foarte mult! Ce pot să vă spun este că anii 90 au fost ani de optimism, istoria se terminase, capitalismul a triumfat și gata. Prin 2005 optimismul începea să dispară. Atacurile teroriste, război împotriva terorii și așa mai departe. Experimentul democratic n-a mers foarte bine peste tot. Acum suntem la sfârșitul rațiunii. Îmi pare rău că trebuie să... Dar după Brexit și Trump, numai la asta pot să mă gândesc la sfârșitul rațiunii. Cred că suntem într-o etapă critică și ridică multe semne de întrebare legătură cu viitorul. În Regatul Unit și în Statele Unite am văzut uh, cum acest uh, cum se manifestă acest dezgust uh, văzut în multe democrații când guvernele nu se mai ridică la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Statele Unite, Europa erau modele de admirat și de urmărit. Și vedem cu ce greutăți se confruntă acum. Cine știe ce se întâmplă și în Franța. Însă, situația de aici ridică multe semne de întrebare pentru viitor. Dar este un lucru la care trebuie să ne gândim. Fundația Berkhoff, fundație germană, a făcut niște studii pentru OCDE, analizând modul în care donatorii au uh, sprijinit programele de dezvoltare instituțională și a capacităților în anumite țări. Concluzia lor a fost exact ce am menționat anterior, că nu se face absolut nimic nou sau diferit. Aceleași rețete, aceleași mecanisme, formă în locul substanței, ce spuneați dumneavoastră mai înainte în legătură cu nevoia de procese politice care într-adevăr să încurajeze dialogul, acest lucru într-adevăr este esențial și doar așa se poate merge mai înainte. donatorii, cum sunteți și dumneavoastră, își pot folosi influența și pot acționa nu doar ca Furnizor de fonduri, ci pot crea într-adevăr un spațiu de dialog între protagoniștii locali. Acest lucru este într-adevăr important. Și acum, cu un exemplu pozitiv, nu știu dacă știți ce se întâmplă în Guatemala, Dar acolo era o dictatură militară oribilă și au trecut printr-un proces de pacificare și consolidare statală cu sprijin extern și multe vreme sprijinul extern n-a făcut nimic, dar dintr-o dată a început să apară o serie de, de voci ca reacții la scandalele de corupție pentru că Națiunile Unite au intervenit într-un mod extrem de pertinent și novator și au folosit alte mecanisme. Și această abordare, combinând uh, direcția sus-jos cu cea de jos în sus, a schimbat paradigma și Poate peste 10 ani o să vin iarăși cu perspective sumbre, dar deocamdată avem și un mesaj pozitiv. Deci interacțiunea și dialogul sunt importante și Guatemala e un exemplu bun în acest sens. Mulțumesc, domnul președinte. Cu aceasta încheiem ședința noastră și sperăm că aceste concluzii ne vor ajuta mult și pe noi în activitatea noastră. Și o ultimă intervenție, domnul președintă. La punctul 14 de pe ordinea de zi nimic diverse, ar vrea să mulțumesc uh, domnului Savia, care la ultima ședință de comisie părăsește grupul socialist. A lucrat cu toții dintre noi. Va trece acum la DigiDefco. Deci ce pierdem noi, câștigați voi. Și apoi doresc să-i mulțumesc și lui Tristan Stofsu, care a trebuit să plece, însă și dânsul ne părăsește, e o victima Brexitului. Mulți funcționari se întorc în Regatul Unit. Îmi pare rău, iată că pierd acești doi colegi. Data următoarei ședințe avem o întâlnire comună luni la ora 3 cu AFET privind regiunea Marilor Lacuri. Și mă uit la an la 4.30 un schimb de opinii cu reprezentații căștilor albe din Siria. spuneți vă și colegilor, vă rog. mă uit constant din minut în minut ce se întâmplă în Aleppo și Mosul. 12 decembrie, ședință comună AFET și DRA, premiul Saharov, delegația irachiană, femeile yazide care au fost victimele violenței sexuale din partea ISIS și apoi 25-26 ianuarie ședință ordinară și doamna președintă mulțumește interpreților și celor pe care nu mai vedem până la Crăciun, sărbători fericite, dar o să ne mai vedem până atunci când mai este timp.